verbale adoptate pe 27 um, uh, octombrie au fost uh, transmise, se consideră adoptate. Avem uh, câteva informații pentru dumneavoastră săptămâna